Bine. Vom vota asupra rezoluției mâine dimineață la 11.30. Și acum ajungem la discursurile în baza regulii 150, anume discursurile cu durata de un minut. se acordă preferință acelor membri care nu au vorbit la ultima noastră sesiune de intervenții cu durata de un minut. Și vom începe cu domnul Ungureanu. Pe 4 februarie 2010, președintele României, Traian Băsescu, a anunțat decizia prin care Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat participarea României la sistemul american antirachetă. Acordul urmează să fie supus aprobării Parlamentului președintele a precizat totodată că acordul nu este îndreptat împotriva rusiei. cred că românia îi demonstrează astfel capacitatea de partener strategic al statelor unite în zona mării negre și devine un furnizor european net de securitate. în contextul actualelor provocări internaționale severe acordul româno american va consolida în mod indivizibil sistemul de securitate pentru aliații europeni. îmi exprim convingerea că că uniunea europeană va saluta acest acord major. mulțumesc. Mulțumim, domnule Ungureanu. Acum, pentru un minut, Se pare că doamna Dăncilă nu este aici. Pentru un minut, așadar, urmează doamna Skrilevska. Mulțumesc. Sunt foarte preocupată în legătură cu înrăutățirea polonezilor din Lituania, care este un stat membru al UE. În pofida acestui lucru, drepturile fundamentale ale minorității poloneze sunt încălcate. Există zone în care polonezii constituie 60-80% din populație, de fapt, însă nu au posibilitatea de a-și folosi limba maternă, de a folosi poloneza. Există o interdicție nu există semne în două limbi, numele polonezilor sunt pronunțate și scrise într-un mod specific lituanian și când e vorba de uh, proprietăți și returnarea acestora există discriminare. Și ne întrebăm dacă trăim într-o Europa valorilor iluzorii sau reale. Depinde de noi ce facem ignorăm această discriminare foarte clară sau luăm poziție fermă, fermă și constituim Europa a drepturilor ferme. Mulțumim. Domnul Pereio, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să cer sprijin din partea Parlamentului European fiindcă în sudul Uniunii Europene, în Valencia, există districtul istoric Cabaial, care va fi distrus de municipalitate după ce 20 de ani a fost aproape nelocuit. Populația locală a ajuns în instanță la Curtea Supremă, care a dat o hotărâre în favoarea lor, spunând că proiectul trebuie oprit. Dar uh, Consiliul, dar municipalitatea nu a recunoscut legalitatea acestei hotărâri, iar acum există pericolul ca acest patrimoniu cultural istoric să fie să facă obiectul acestei acțiuni arbitrare, ceea ce ar fi foarte regretabil. Domnul Bușoi. Săptămâna trecută am participat la reuniunea Comisiei de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană Republica Moldova, o reuniune cu rezultate foarte încurajatoare în ceea ce privește relații bilaterale și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Guvernul pro-european de la Chișinău a făcut progrese vizibile în cele câteva luni de când s-a instalat, i cred că aceste progrese sunt un semnal clar al dorinei sincere de a se angaja ireversibil către drumul european. din discuiile săptămâna trecută reiese voina politică a actualului guvern din republica moldova de a promova reforme pentru a construi o democraie solidă i o economie prosperă. salut începerea negocierilor pentru un nou acord de asociere din luna ianuarie a acestui an i cred că parlamentul european trebuie să se implice activ în acest proces i să sprijine încheierea unui astfel de acord precum i sprijinirea unui regim liberalizat de vize republica moldova împărtăete valorile uniunii europene i de aceea consider că atât comisia europeană cât i parlamentul european trebuie să susină acest guvern prin asistena financiară care trebuie acordată cât mai repede posibil dar i prin expertiza uniunii europene în diversele sectoare vizate de reforme precum justiia sau domeniul economic. mult! Mulțumim, Domnul Cernetchi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, sunt obligat din nou să vorbesc despre problemele minorităților poloneze în statele membre, de această dată în Lituania. Imaginați-vă că această țară este membra a Uniunii Europene și ar trebui să respecte toate standardele și normele, ceea ce nu este cazul. Nu există un acord în legătură cu uh, numele de străzi bilingve, acolo unde minoritatea poloneză este majoritară. Există și o problemă cu uh, sistemul educațional. Autoritățile reduc uh, educația pe, în limba poloneză și activitățile actorilor muzicali și culturali este restrânsă. Este o abordare asimetrică pentru că există alte minorități cărora li se acordă beneficii și din punct de vedere financiar. Și este momentul ca Lituania să își respecte angajamentele europene. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum un minut domnul Patten. Um, mulțumesc, domnule președinte în seara asta am participat uh, la o recepție um, Yun, un spectacol care dorește să um, ilustreze cultura chinezească, chineză. O cultură pe care guvernul chinez uh, tot încearcă să o distrugă de 60 de ani. Am um, aflat că um, un spectacol care fusese programat în aprilie în România a fost uh, anulat în urma presiunii din partea guvernului chinez. Este inacceptabil că România, o țară democrată, uh, se lasă pradă unei astfel de presiuni a tiraniei comuniste. Uh, Shen Yun promovează filozofia sincerității, adevărului și compasiunii. Nu ne surprinde deloc că guvernul chinez Eh, se teme de această ideologie. Aș vrea să sugerez eh, președintele Parlamentului European să um, facem o invitație pentru un astfel de spectacol în, Parlament, în Parlamentul European, pentru că astfel sprijinim pe acești activiști ai democrației foarte curajoși din acea țară. Mulțumesc foarte mult, domnule Batten. Are cuvântul domnul Kelly, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să condamn folosirea de paapoarte false în uciderea uh, unui comando Hamas. S-a vorbit despre posibilitatea ca Mossadul să fie în spatele acestei asasinări. Iată deci s-au folosit pașapoarte false europene pentru comiterea unei crime în străinătate. Noi uh, a, suntem o țară neutră, ne-am uh, obținut independența în 1922 și nu putem să permitem astfel de incidente. Folosirea unor pașapoarte false ne-a, ne periclitat poziția, mai ales în Dubai și um, aș vrea să cer înaltului, înaltului comisar să ancheteze această chestiune, iar dacă Uh, iar dacă Mossadul a fost în spatele acestei acțiuni, atunci trebuie să se ia măsuri. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum, un minut, domnul Kelly, dar nu este același domn Kelly, un altul, domnul Alan Kelly. Probabil că vom trece peste această confuzie la un moment dat. Regulile pentru ajutor de stat în uh, Europa trebuie să fie revizuite. Trebuie să ne bazăm politica în 2006 pe uh, cifrele Eurostat. Mi se pare foarte important acum să recunoaștem că economia europeană este într-o situație total diferită de anul 2006. De exemplu, în țara mea, uh, angajarea în Partea de vest a crescut cu 40% în ultimul an și în regiunea Limerick, Clare și Tipperary trebuie să se uh, stimuleze crearea de locuri de muncă, dată fiind schimbarea din schimbarea irlandeză, an, anii 2006 și 2007 uh, sunt o perioadă deja foarte îndepărtată.

am început să iubesc câinii iar lordul byron a scris câinii au toate virtuțile oamenilor mai puțin defectele lor. eu reprezint aici câteva milioane de iubitori de animale din țara mea scandalizați de cruzimea față de câinii fără stăpân care sunt uciși fără milă. străinii care vizitează românia sunt șocați de cadavrele câinilor de pe șosele un spectacol barbar la care asistă și copiii în aceste zile prefectul capitalei bucurești cere modificarea unei legi votate de parlament solicitând suprimarea câinilor comunitari dar câinii sunt îngeri păzitori și pentru sănătatea unei cetăți este un lucru știut că acolo unde sunt câini nu sunt șobolani sau șerpi. rog parlamentul europei să invite guvernul româniei să respecte declarația universală a drepturilor animalelor paris o mie nouă sute șaptezeci și opt masacrarea câinilor fără stăpân din românia trebuie să ia sfârșit. cine nu iubește animalele nu iubește nici oamenii. ce dumnezeu trăim în mileniul trei după hristos! Mulțumesc, domnule Tudor. Are cuvântul acum domnul Tremosa. Moltes gràcies, senyor president colegi, vreau să denunț situația uh, sectorului porcinelor din Catalonia și în Europa. Prețurile au scăzut și în ultimele luni sunt sub costul de producție. Unul dintre motive se datorează importurilor de porcine din state emergente. În multe cazuri, aceste importuri intră în Uniunea Europeană fără un control suficient la vămile europene. În prea multe cazuri, aceste uh, importuri nu îndeplinesc regulile de uh, siguranță și calitate și se pare că ace- acest lucru se va repeta și în anii următori. Există cerințe foarte aspre pentru producătorii europeni, dar nu există controle pentru importuri. Stimați colegi, acesta este un caz de concurență neloială. În acest uh, fel, uh, Europa își va pierde producătorii de porcine și fără ei, Europa va pierde o parte importantă a industriei agroalimentare aceste lucruri vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Tremosa. Are cuvântul acum un minut. Domnul Tomașevski. Panie przewodniczący, chciałbym odnieść się do sytuacji mniejszości narodowych na Litwie, których prawa są... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să vorbesc despre situația minorității poloneze în Lituania care este deficitară. Există zone unde sunt interzise semnele stradale bilingve care există de 20 de ani. Școlile cu predare în limba poloneză sunt închise. Nu se poate folosi um, alfabet, ortografia poloneză în uh, buletine. Vilia, care este un ansamblu muzical, uh, nu a primit finanțarea pe care, uh, la care avea dreptul și s-au um, eliminat trei, trei posturi la care, um, care îi se cuveneau. Trebuie să fie protejate drepturile minorității poloneze. Mulțumesc, domnule Tomaszewski. Doamna McGuinness are cuvântul. Domnul Tremoso a vorbit despre producția sub pragul acceptabil în agricultură și uh, sub costul producției și mă îngrijorează acest lucru și mă îngrijorează mai ales felul în care vede Comisia agricultura în zonele rurale uh, pentru că în cadrul strategiei UE 2020 se pare că Comisia a uitat de acest sector vital al Uniunii Europene și rog Comisia să nu ignore această zonă importantă, acest domeniu important și sper că nu consideră că acest sector nu mai este important, mai ales că dorim să reformăm bugetul Uniunii Europene. Reamintesc Comisiei că sectorul agricol și alimentar este important din punctul de vedere al protecției mediului, al siguranței alimentare și al uh, slujbelor din zonele rurale și această chestiune trebuie reflectată în strategia UE 2020 avem o organizație de tineri fermieri în uh, Irlanda care mi-a atras atenția asupra acestui lucru și m-a rugat să aduc la atenția Comisiei. Sper că, sper că a ascultat Comisia. Mulțumim, doamnă McGuinness. Doamna la începutul anului rata omajului în zona euro era de zece iar în ue douăzeci și șapte de. nouă șase în rândul tinerilor aceasta depăete. douăzeci și unu în uniunea europeană cu excepia sectorului financiar activează aproximativ douăzeci de milioane de întreprinderi din care nouăzeci și nouă sunt întreprinderi mici i mijlocii. două treimi din totalul forei de muncă din sectorul privat este angajată în imm uri solicit comisiei i statelor membre să definească un pachet de măsuri dedicat sprijinirii imm urilor pentru depăirea crizei economice i financiare. acest pachet de măsuri ar trebui să se adreseze i celor ce îi propun să înfiineze o întreprindere mică sau mijlocie. măsurile pot include printre altele adaptarea corespunzătoare a fondului european de globalizare i a programului cadru șapte de cercetare precum i simplificarea criteriilor i procedurilor administrative pentru accesul imm urilor la proiectele realizate cu fonduri europene. nu în ultimul rând ca în cazul fermierilor propun acordarea de garanii guvernamentale pentru creditele contractate de imm uri pentru depăirea crizei evident pe o perioadă determinată de timp i în limita unui anumit plafon. mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Papa πρόεδρε το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονο σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωπαϊκή... Mulțumesc, domnule președinte. Imigrația ilegală în Grecia este o problemă mai prezentă în Grecia decât în alte state europene. Toată lumea mm, își dă seama de acest lucru și asta are legătură mm, cu granițele terestre și marine pe care, maritime pe care le avem uh, Situația aceasta trebuie analizată în profunzime acum de către Dat fiind faptul că există o, avem la dispoziție nouă legislație pentru combaterea migrației ilegale. Se pare că acum um, avem um, um, legislație mai strictă decât în restul Europei care ar duce la promovarea migrației ilegale. Dar, dar nu am uh, reușit decât uh, să abordăm această problemă la nivel sporadic, nu este decât o verigă în uh, lanțul mult mai mare al acestei probleme, ceea ce înseamnă, um, iar acum ne confruntăm cu probleme care fac ca ca imigrația să crească în țara noastră. Această problemă este într-adevăr foarte importantă și trebuie să o soluționăm. Mulțumesc foarte mult! respectarea dreptului la intimitate a devenit în ultimul timp un subiect deosebit de actual în contextul introducerii noilor tehnologii din domeniul informaional. pe lângă efectul benefic al acestor tehnologii pentru multe domenii a apărut i problema intruziunii în viaa privată a cetăeanului i implicit necesitatea reglementării accesului la datele cu caracter personal. mă refer aici la faptul că cetăeanul trebuie să i se asigure dreptul de a controla colectarea depozitarea folosirea i distribuirea datelor private. legislaia actuală privind protecia datelor a rămas în urmă i nu mai este capabilă să rezolve toate problemele apărute. numeroasele semnale venite din partea opiniei publice susin clar necesitatea reglementării stricte a dreptului la intimitate. eforturile uniunii europene în vederea creării unei baze juridice adecvate în acest domeniu sunt salutabile dar după părerea mea sunt încă insuficiente pentru a face faă noilor provocări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Enciu. Señor Vlasac. Domnul Vlasac. Domnul Vlasac. Mulțumesc, domnule președinte. De mai mult de șase luni s-a avut loc un precedent un eveniment fără precedent. Canada a introdus vizele pentru un stat membru, Cehia. Motivul dat a fost că, pe partea cealaltă a oceanului, cehii, în special minoritatea romă, cereau azil în masă. Aș spune că în țara noastră avem aceleași condiții pentru toată lumea, inclusiv, indiferent de faptul că sunt cehi, slovaci, vietnamezi sau ucrainieni. Carta Libertăților Fundamentale și, și a Drepturilor Fundamentale spune că toată lumea beneficiază de aceleași drepturi. Uh, Canada dă motivul romilor. Deci înseamnă că din cauza unui, unei grupări etnice își schimbă condițiile și introduc vize. În locul acestor vize costisitoare ar trebui să se gândească la schimbarea condițiilor. Domnul Diaz de Vera, un minut. Președinte, como... Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, în Parlamentul European s-a respins SWIFT-ul, iar acordul a fost întrerupt. Comisia acum are un nou mandat de negociere. Eu aș dori să vă întreb, totuși, când, dacă avem un partener de discuție adecvat și asta după ce am avut un eșec de negociere, acum Statele Unite negociază cu Uniunea Europeană sau la nivel bilateral cu unele state membre? Oricum ar fi lucrurile, dacă negocierile au loc, cred că toată lumea ar dori ca Parlamentul European să joace un rol important în uh, aceste negocieri, dacă ele au loc. Mulțumesc! Domnul Borgheți are cuvântul un minut. Grazie, președinte. Data 23 februarie. Mulțumesc, domnule președinte. În Lombardia, pe 3 februarie, a avut loc o vărsare de hidrocarburi, o scurgere de hidrocarburi foarte importantă și râul Lambro a avut de suferit. Au fost uh, mii de metri cub de substanțe deversate de hidrocarburi care au poluat acest râu. Și acest lucru riscă să ajungă chiar în Marea Adriatică. Situația este urgentă și în Lombardia există regiuni care au cerut uh, să se declare starea de urgență acolo cer din partea președinției o intervenție a UE pentru a avea o coordonare acolo în zonele de risc și trebuie să ne gândim și la mijloacele financiare necesare pentru a soluționa problema de mediu, dată fiind că această regiune s-a confruntat cu un dezastru ecologic enorm. Mulțumim, domnule Borghetio. Domnul are cuvântul. Disparitățile regionale reprezintă o provocare în continuare în Uniunea Europeană. Iată de ce este foarte important ca politica de coeziune să sprijine în continuare regiunile mai puțin dezvoltate. În acest sens, vreau să salut inițiativa strategiei Uniunii Europene pentru Marea Baltică și pentru regiunea Dunării. Parlamentul European trebuie să se angajeze într-un proces de reflexie în ceea ce privește posibilitatea de a avea noi strategii pentru alte regiuni. În uh, regiunea de în regiunea Macaronezia, de, de pildă Madeira, Uh, insulele Azore, care se confruntă cu provocări comune, iar o strategie pentru, astfel, pentru aceste regiuni ar reuși să soluționeze propune, pro, problemele de mediu înconjurător, de șomaj, ar um, și în același timp ar înlesni combaterea imigrației ilegale, uh, precum uh, și um, ar stabili um, uh, legături din af- în afara Europei, poate și cu Africa prin Cabo Verde. Mulțumesc foarte mult, doamna Carvalho. Are uh, cuvântul domnul Alves. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că în aceste regiuni insulare, transportul aerian reprezintă singura posibilitate de acces, iar condițiile de operare uh, sunt condiționate de um, dimensiunea fluxului de pasageri. Există um, regiuni insulare unde fluxul de pasageri este foarte mare, având uh, prețuri um, mai scăzute și atractivitatea este importantă, dar există alte regiuni unde, unde din cauza fluxului redus de pasageri, regiunile nu sunt atractive. Iată de ce aici se pun probleme de, de lipsă de mobilitate a persoanelor și uh, uh, lipsa turiștilor nu permite o dezvoltare adecvată a acestor regiuni, ceea ce reprezintă o problemă, mai ales în contextul de criză actual. Iată de ce trebuie să oferim un sprijin temporar acestor regiuni pentru ca piețele lor să poată funcționa și pentru um, a participa uh, pentru a permite acestor regiuni să participe la dezvoltarea europeană. Mulțumesc foarte mult. Domnul Sikierski are cuvântul un minut. ekonomistów i polityków ogłosiło już koniec kryzysu w europie to jednak nadal zmagamy się z jego negatywnymi. Vă mulțumesc. Foarte mulți experți economici și politicieni au declarat că ne aflăm într-o nouă epocă acum. Însă dacă privim datele cu privire la șomaj, vedem că există mai mult de 20 de milioane de șomeri. Nu cred că am ieșit din criză. Criza, de fapt, a oprit toate eforturile noastre de a uh, rezolva problema șomajului și șomajul tinerilor este o problemă extrem de serioasă. Vor exista și uh, ramificări sociale, abuzul de alcool și de droguri, uh, diverse patologii sociale și infracționalitate crescută. Când vorbim despre viitor, am convingerea că piața internă comună este cel mai bun instrument de care putem beneficia. Trebuie să folosim avantajele spațiului economic european. Aceste reguli trebuie să fie simplificate și avem nevoie de o uniune adevărată. Are cuvântul acum un minut domnul Tănăsescu. Mulțumesc, domnule președinte. Din cauza expirării standardului de bune practici de fabricație GMP, la începutul lunii februarie institutul național de cercetare și dezvoltare pentru microbiologie și imunologie cantacuzino din bucurești i a fost retrasă licena de fabricaie i punere pe piaă a produselor injectabile inclusiv a vaccinurilor. în urma implementării planului de măsuri corective stabilit de conducerea institutului cantacuzino împreună cu agenia naională a medicamentului i aprobat de ministerul sănătății este de ateptat ca institutul cantacuzino să îi recapete autorizaia de fabricaie a vaccinurilor în a doua jumătate a lunii aprilie. să nu uităm însă că sistarea pentru câteva luni a activității unui institut de importanță strategică națională și europeană așa cum este institutul cantacuzino are un potențial grad de periculozitate ridicat. de aceea cred că este important ca instituțiile europene să poată exercita un control mai riguros care să prevină pe viitor apariția unor asemenea situații la nivel european. Vă mulțumesc. Mulțumesc. A trecut deja o jumătate de oră. Deci trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Etima. Domnule președinte, poate că este adevărat, însă eu aș dori să propun o moțiune Mâine ați spus că ați spus că vom putea lua cuvântul la următoarea plenară. Poate că biroul va trebui să trimite această listă a vorbitorilor. Este vorba de transparență. Vrem ca mâine să ne dați o listă cu cei care vor putea să lua, ia cuvântul. Există și mulți alți colegi care vreau să ia cuvântul și există mai multe criterii aici. Când s-a făcut cererea de a lua cuvântul și dacă persoana a luat cuvântul la plenara anterioară sau nu. Da, vă mulțumesc. Criteriul pe care l-am folosit este o distribuire echilibrată a discursurilor între grupurile politice. În funcție de mărimea grupului politic, în același timp, dăm preferință membrilor care nu au luat cuvântul la sesiunea plenară anterioară. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu am avut nici o intervenție din partea grupului verzilor. Alte grupuri au avut 5 sau 6 intervenții. Da, exact asta vă explicam înainte, spune președintele. Am avut trei cereri din partea grupului dumneavoastră, dar toate erau din partea membrilor care au luat cuvântul în ultima sesiune plenară. Deci am aplicat această regulă pentru a distribui discursurile de un minut în mod echilibrat. Foarte bine. Atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mai există o intervenție? Los elige usted, los eligen los servicios o esta o Vreau să vă întreb cine hotărăște aceste criterii, dumneavoastră sau uh, serviciu administrativ sau sunt stipulate undeva într-un document? Domnul președinte. Există o listă a membrilor care au solicitat cuvântul, iar uh, în această listă se menționează care membri au luat cuvântul la ultima ședință plenară, conform uh, regulii 150. Pe baza acestor informații, vicepreședintele și președintele ofer uh, cuvântul uh, membrilor tuturor grupurilor politice. S-a întâmplat ca toți cei trei membri ai verzilor care au cerut cuvântul să fie uh, a avut deja ocazia să ia cuvântul în plenara anterioară de aceast, din acest motiv, nu li s-a dat acum cuvântul. Noi încercăm să ne asigurăm că toată lumea are ocazia să ia cuvântul în funcție de mărimea grupului, bineînțeles, și v-am spus care au fost criteriile pentru cei care, care nu au luat cuvântul. Înseamnă că luaseră cuvântul în ședința anterioară. Da, toate bune și frumoase, dar această regulă nu este scrisă pe nicăieri, nu face parte din regulamentul de procedură, nu-i așa? Președintele. Vicepreședintele și președintele se uh, folosesc de competența lor pentru a conduce ședința într-un mod echilibrat și corect pentru toate grupurile politice. Domnule președinte, doresc să întreb dacă sunt trecută pe lista celor care au solicitat să intervină astăzi în Catch the Eye și dacă sunt pe lista celor care au vorbit în timpul ultimei plenare. Aș dori să aflu acum acest lucru, dacă este posibil. Domnul președinte, vă voi informa imediat. Sunteți doamna Paliadeli apărăți pe lista grupului socialiștilor. Ordinea de intrare este ordinea în care ați cerut să luați cuvântul. Deci ordinea în care apăreți, ordinea înregistrării este ordinea în care doreați să luați cuvântul și v-ați înregistrat ca tare. Am dat cuvântul la șase membri din grupul dumneavoastră și apărați pe această listă în această ordine. Pe ce motive pe ce bază? Domnul președinte, ordine cronologică, în ordine cronologică. Pe această listă apărați cu numărul 9. În regulă, mulțumesc. Domnul președinte, vă rog să-mi dați voie să continui ședința. V-am explicat deja criteriile. Ce mai doriți de la mine? Îmi cer scuze, singura problemă pe care o avem este că este mai corect să știm de înainte cine va lua cuvântul. Este ora 10 seara și am rămas aici fără să uh, uh, luăm cuvântul. Ar trebui să știm cel puțin două ore înainte dacă vom putea să luăm cuvântul sau nu la discursurile de un minut. Bine? Bine, vom ține cont de observațiile dumneavoastră. Um, Domnule președinte, nu este vina dumneavoastră, însă este uh, o glumă ce se întâmplă. Am așteptat ore în șir ca să vorbim și este ora 10 seara. Noi avem timp alocat și este uh, de-a dreptul de râs. Noi ne petrecem timpul aici și ar trebui să avem ocazia să vorbim. ar trebui să știm că dacă suntem aici vom avea uh, dreptul să vorbim. Stăm aici și așteptăm în speranța să vorbim. Și uh, acest lucru nu are niciun sens și cetățenii noștri sunt uh, deja uh, dezgustați de acest lucru pentru că nu avem dreptul să vorbim. I-am spus deja domnului Barroso că întreaga organizare a Uniunii Europene este o farsă ar trebui să avem măcar ocazia să vorbim în legătură cu probleme legate de statele membre. Duceți această problemă înapoi la cei care au decis-o, pentru că nu este vorba de o democrație, este o dictatură. Mulțumesc, vă reamintesc că domnul Barroso este președintele Comisiei Europene, nu al Parlamentului European. Dacă în loc de aceste dezbateri și discuții ni s-ar fi permis să luăm cuvântul, poate am fi avut posibilitatea să aducem un serviciu circumscripțiilor noastre electorate. Este ora 10 seara și am crezut uh, că vom putea lua cuvântul. Suntem aici ca să vorbim în numele cetățenilor uh, noștri. Un minut este foarte puțin și chiar să-l eliminăm de tot mi se pare un act de aroganță totuși. Domnul președinte, domnilor și domnilor, situația este foarte clară. Avem o jumătate de oră pentru această perioadă de intervenții cu durată de un minut. Trebuie să respectăm această jumătate de oră. Ați cerut să luați cuvântul într-un număr mult mai mare decât uh, numărul de oameni care pot să ia cuvântul. Deci, președintele nu poate să facă decât să aplice criterii clare și echitabile. Asta pot eu să fac. Înțeleg frustrarea membrilor împreună cu cei care se ocupă de plenare, vom încerca totuși să obținem o idee aproximativă, o imagine aproximativă, nu una exactă, a membrilor care vor putea să ia cuvântul. Și astfel vom putea să reducem numărul celor care așteaptă în zadar. Vom uh, iniția acest efort cu multă bunăvoință, sperăm să reușim să facem asta și acum, dacă deputații îmi permit, doresc să continuăm uh, discuția, altfel vom rămâne aici tot restul nopții. Următorul punct de pe ordinea de zi este marele dezastru natural din regiunea Madeira. În primul rând, dau cuvântul în numele Comisiei domnului comisar Oettinger